Uh, Următorul punct pe ordinea de zi, întrebările adresate Comisiei. Prima întrebare aparține doamnei McGuinness, însă va fi prezentată aici de domnul Higgins. Domnule comisar Andor, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, sistemul european de indicații de denumiri de origine protejate, indicații geografice protejate și specialități tradiționale garantate, DOP, IGP și STG. Când a fost creat, deci, acest sistem, existau aceste uh, concepte în mai multe state membre. Deci indicațiile geografice erau cunoscute și denumirile fuseseră înregistrate la nivel național. Asta explică multitudinea de denumiri înregistrate în statele membre. Însă se constată un interes crescând față de acest sistem în mai multe state membre. Procedura de înregistrare a unei denumiri durează mai mulți ani uneori, pentru că trebuie să se întocmească specific, un dosar cu specificații care să fie aprobate la nivel național și abia apoi de către comisie. E vorba de documente pentru indicațiile geografice protejate, pentru specialități tradiționale, care sunt după aceea publicate în, în jurnalul oficial al Uniunii Europene, ca să se permită eventuale obiecții. Perioada de transmitere a obiecțiilor durează șase luni. Dacă nu sunt obiecții, atunci denumirea poate fi înregistrată. Dacă se depune o obiecție, părțile interesate au șase luni să ajungă la un acord. Dacă nu se ajunge la niciun acord, Comisia emite o decizie votată de Comitetul Permanent. Această procedură explică de ce durează atât de mult înregistrarea acestor denumiri. Însă, după ce o denumire a fost înregistrată, se bucură de o protecție foarte puternică de recunoaștere internațională și beneficiază de instrumente de comunicare de nivel mondial. Comisia este conștientă de necesitatea scurtării acestor proceduri și s-a vorbit despre acest lucru în contextul pachetului de calitate, inclusiv de reducerea timpului Uh, de examinare a cererilor la șase luni și a, perio- a perioadei uh, următoare de la două luni. Sistemul variază de la un stat la altul, depinzând și de numărul de instanțe responsabile din fiecare stat. Comisia dorește să promoveze produse de calitate ca să sporească uh, conștientizarea consumatorilor. Mulțumesc! O întrebare suplimentară de la domnul Higgins. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că uh, se ocupă de acest subiect, etichetarea uh, produselor alimentare. Este o inițiativă lăudabilă. Însă, într-adevăr, v-ați referit la mai multe probleme. Dacă îmi permiteți să vorbesc de faptul că există standarde diverse, apoi durează foarte mult de la depunerea cererii până la înregistrarea denumirii. Toate acestea sunt exemple de birocrație la nivel european. În țara mea durează cinci ani ca ministru Ministerul de Agricultură să uh, prelucreze o cerere de, din momentul în care e depusă până la sfârșit. Dată fiind criza din Germania, e clar că avem nevoie de standarde suplimentare și de un control sporit al calității. De aceea cer Comisiei să uh, scurteze calendarul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, putem da cuvântul doamnei Matera pentru o întrebare suplimentară? Doamna Matera! Si, grazie, președinte. Mi-a... Mulțumesc, domnule președinte. Mă, uh, vă referi la discursul mâncării de calitate. În Italia, în ultimele săptămâni, uh, s-a uh, înregistrat pierderi de 20 de milioane de euro pentru că nu s-au putut vinde mai ales uh, castraveții din cauza bacteriei E. Se vorbește de 4,4 milioane de uh, euro pierduți doar Uh, pentru că Rusia nu mai importă legume din Europa. Întreg uh, sistemul uh, de cultivare a fructelor și legumelor se află în genunchi. Deci a, întreb Comisia ce măsuri va lua pentru uh, apărarea producătorilor noștri și pentru a evita să se răspândească asemenea zvonuri neverificate în legătură cu uh, originea bacteriei E. coli care afectează întregul sector al fructelor și legumelor uh, și uh, aruncă în panică toată populația că se vorbește aici de hrană de calitate. Mulțumesc, uh, domnul comisar are cuvântul. Domnule președinte, eu aș vrea să răspund la prima întrebare spunând că Comisia este conștientă de necesitatea de a accelera aceste proceduri. S-au făcut progrese în, și propuneri concrete în cadrul pachetului calității, după cum am spus de la bun început. Propunerile Comisiei includ reducerea perioadei de uh, examinare a cererilor la șase luni, și, de asemenea, reducerea perioadei de depunere a obiecțiilor la două luni. Dacă Parlamentul European și Consiliul decid să adopte propunerea Comisiei, se va face o economie de un an sau chiar 10, sau cel puțin 10 luni pentru majoritatea cererilor. La cealaltă întrebare, evident știți că ieri a avut uh, loc un Consiliu pe Sănătate care va duce la uh, luarea de măsuri în acest sens și uh, de asemenea, uh, ținând cont și de concluziile Consiliului Extraordinar pe Agricultură de astăzi. Nu sunt acum în măsură să vă dau mai multe informații, dar va exista o continuare. Mulțumesc. Doamnă Harkin, vă tot o întrebare suplimentară? Vă rog. Da, foarte pe scurt, îmi pare rău că nu am asistat la început la discursul domnului comisar, însă vreau să vă spun că producătorii cunosc foarte puțin în unele țări aceste chestiuni, în unele țări chiar foarte puțin. Face Comisia ceva ca să popularizeze aceste denumiri, nu numai în rândul consumatorilor, ci și al producătorilor. Vă mulțumesc! Da, domnule președinte, doamnă Harkin, acest sistem este cunoscut în grad mai mic sau mai mare de la un stat la altul. Fondurile europene sunt disponibile pentru promovarea produselor de calitate. Peste 19 milioane de euro sunt acordate la, au fost acordate la 15 programe între 2006 și 2010. Comisia dorește însă să reexamineze aceste programe, se prevede o carte verde pentru vara acestui an. Se vor discuta obiectivele acestei politici din nou și se va discuta despre promovarea calității produselor și diseminarea de informații în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea întrebare este întrebarea cu numărul 7 a domnului Higgins privind șomajul în rândul tinerilor și tot domnul Andor are cuvântul domnule președinte, eh, Într-adevăr, șomajul în rândurile tineretului și cifrele alarmante ale acestuia reprezintă o prioritate a Comisiei și o îngrijorare eh, importantă. Lipsa de locuri de muncă, sigur că poate genera un exod al tinerilor din Europa da, marea majoritate a tinerilor care uh, pleacă în alte țări să găsească locuri de muncă, probabil că se mută doar dintr-un stat membru în altul. Deci e important să promovăm libertatea de mișcare a lucrătorilor în Uniunea Europeană, pentru că e o soluție în uh, regiunile în care șomajul este însemnat și uh, Comisia are date precise în acest sens. Promovarea mobilității în rândurile tinerilor în Uniunea Europeană e unul din scopurile uh, inițiativei uh, europene Tineretul Mișcare, care cuprinde un set de măsuri pentru a reduce uh, cifrele alarmante ale șomajului în rândurile tinerilor. Uh, de exemplu, se va promova mai ales mobilitatea tinerilor cu un program de mobilitate a locurilor de muncă, deja lansat cu susținerea Parlamentului și a Consiliului își dorește să ajute tinerii să găsească locuri de muncă pe piața europeană și să asiste pe angajatori în angajarea tinerilor. Uh, acest program va oferi consiliere în căutarea de lucruri de muncă, recrutare și uh, finanțare cu uh, medie un, o mie de euro pentru mai mult de o mie de tineri, de, de IMM-uri și companii care doresc să angajeze tineri. De asemenea, Comisia încurajează statele membre să utilizeze o garanție, o garanție pentru tineri ca să se asigure că la patru luni după absolvire tinerii își pot găsi de lucru. În Germania, Austria și țările de jos după cum pe bună dreptate a spus domnul Higgins, sau scrie aici, uh, rata șomajului uh, tinerilor este foarte scăzută. Asta uh, datorită unui sistem foarte bun de educație și de formare în aceste state membre, ceea ce facilitează integrarea tinerilor pe piața muncii în aceste trei state. Comunicarea Comisiei din decembrie 2010 în legătură cu cooperarea consolidată în domeniul educației și formării pentru uh, perioada 2011-2020 este o realizare europeană importantă în această zonă și subliniază obiective și identifică acțiuni care, este necesare, uh, care sunt necesare pentru a îmbunătăți uh, procesul de formare și de integrare pe piața muncii. Încă un element, și anume campania Tineretul la muncă lansată în uh, aprilie la Budapesta. Uh, această inițiativă uh, se adresează IMM-urilor și tinerilor care își caută de muncă și își dorește să ajute pe oameni să-și înființeze propriile firme. Până la sfârșitul 2012 vom vedea dacă această inițiativă va da roade. Sper, uh, stimați membri, că aceste inițiative pe care le-am indicat uh, vor fi urmate de acțiuni uh, eficiente la nivelul statelor membre. Mulțumesc. So, Mr. Higgins. Mulțumesc. Acum domnul Higgins. Apoi domnul Zincler și doamna Țicău. Doresc să mai ia cuvântul. Îmi pare rău, dar nu pot să mai dau cuvântul și domnului Papa Nicolau și domnului Gutierrez se, pot, uh, se poate da cuvânt doar la încă trei persoane. Dar domnul Higgins, în primul rând, mulțumesc, domnule președinte. Cifrele sunt înspăimântătoare. În statele baltice, 30%, uh, în Spania 40%, în țara dumneavoastră, domnule președinte, un milion de tineri fără nicio o perspectivă. În Italia, de asemenea, cifrele sunt dezastroase. Mi-ar plăcea să cred că acest program de mobilitate a tinerilor uh, e un răspuns Însă, din păcate, majoritatea tuturor membri au probleme cu șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să ne concentrăm asupra faptului că Europa, eh, populația Europei îmbătrânește. Nu putem să ne îngăduim ca tinerii noștri educați să plece în altă parte. Trebuie să-i ținem în Europa trebuie să avem programe ca cele menționate de dumneavoastră uh, și uh, să urmăm exemplul acestor trei state membre, Germania, Austria și țările de jos. Și salut faptul că Comisia recomandă inițiative și la nivelul statelor membre, dar cred că în unele state membre e nevoie și de asistență financiară pentru ca să ne păstrăm creierile, creierele. Pentru că nu ne putem permite să alimentăm uh, piața muncii din Australia și de pe alte continente. Trebuie să ținem în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, reamintesc colegilor că au, <laughs> au dreptul doar la 30 de secunde pentru întrebarea suplimentară. Mulțumesc. Domnul Zemca acum. Otóż chciałem bardzo podziękować. Ja mam panie... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am o întrebare într-o câtva diferită. Domnule comisar, Ați vorbit de tot uh, felul de acțiuni care au ca scop scăderea șomajului, mai ales în rândurile tineretului. Însă nu ați uh, sufla niciun cuvințel în legătură cu una din posibilitățile de a scădea uh, cifrele șomajului. Anume, statele membre, în mod reciproc,

în uh, răspunsul meu m-am referit la măsurile care au fost uh, deja uh, cuprinse în programul Europa 2020 și care doresc să ajute diverse state membre cu programe țintite. E adevărat și că e vorba de o problemă orizontală pentru Comisie. Există alte inițiative uh, uh, la nivelul Uniunii care cuprind uh, propuneri foarte interesante, de exemplu recomandările specifice pentru fiecare țară pe care le-am publicat chiar azi. Se fac acolo referiri importante la nevoia de a reforma sistemele și politicile de educație și a îmbunătăți performanța sistemelor de educație și de formare în diverse state membre pentru o mai bună legătură a mediului universitar cu piața muncii. Acest lucru poate duce la o îmbunătățire calitativă a locurilor de muncă pentru tineri în Spania, dar și în alte state unde situația este foarte dificilă și unde reforma sistemului de educație a fost uh, întârziată sau chiar ignorată în perioada recentă. E important să ne gândim și la uh, acest Single Market Act, legea pieței unice, care cuprinde, printre altele, uh, promovarea recunoașterii reciproce a calificărilor și diplomelor, astfel încât piața muncii în Europa va deveni mai transparentă și mai eficientă și va oferi mai multe oportunități de locuri de muncă decât în trecut. E important să subliniem și faptul că multe acțiuni sunt susținute prin uh, instrumentele financiare ale Uniunii Europene, în acest context mai ales Fondul Social European, dar aș putea menționa și noua facilitate pentru uh, microfinanțare, care uh, conține diverse programe și uh, diverse oportunități uh, și sigur că aceste lucruri trebuie reflectate și în uh, propunerea pentru viitorul cadru financiar multianual. Am convingerea că Parlamentul ne va susține și în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you very much indeed, Mr. Andor. Mulțumesc, domnule Andor, și acum ajungem la întrebarea numărul 8. Autor, domnul Papa Nicolau. Migrația și spațiul Schengen. Da, ă, acestea îi va răspunde doamna Maltru. Mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului, întrebarea ridicată de domnul Papa Nicolau include și alte ă, aspecte legate de perspectivele Schengen ă, aduse odată cu criza din Africa de Nord și cu, fluxurile migratorii. Am discutat deja uh, în cadrul raportului domnului Coelho despre necesitatea de a uh, păstra uh, Schengen ca fiind una din realizările cele mai importante ale Uniunii Europene. Dreptul, libertatea de circulație este unul din drepturile fundamentale. Și libertatea de mișcare este în același timp uh, nu numai un element de încurajare a turismului, dar și un element de încurajare a pieței interne. Permiteți-mi să subliniez încă o dată că abordarea Comisiei este una de întărire a Uh, acordului Schengen, uh, de îmbunătățire a evaluării, de clarificare a regulilor, de identificare a instrumentelor prin care putem asista statele membre și posibil de introducerea unui mecanism care să poată să aducă o reacție uh, coordonată la nivel comunitar în situații excepționale atunci când statele membre nu mai reușesc să-și controleze frontierele externe. Abordarea Comisiei este una bazată pe prevenire. Uh, se propune întărirea um, mecanismelor de monitorizare, întărirea um, încrederii reciproce între statele membre, capacit- întărirea capacității de aplicare a instrumentelor care să permită menținerea spațiului Schengen fără frontiere. Și acest lucru va poate fi realizat prin uh, organizarea de vizite la fața locului, de controle uh, statele membre trebuie să întreprindă acțiuni și să fixeze un calendar pentru implementarea acestora. Eh, inițiativele unilaterale ale unor state membre de ehm, reintroducere a controalelor la frontieră mm, sunt eh, niște inițiative punctuale, pentru că spiritul Schengen este un spirit de încredere și de solidaritate. Eh, trebuie să arătăm solidaritatea statelor membre care au fost deosebit de afectate de fluxurile migratorii și care au nevoie de protecție internațională. Și această solidaritate poate, ia mai multe, poate lua mai multe forme. Putem oferi asistență frontierelor care sunt supuse presiunii, uh, așa cum uh, s-a dovedit în um, intervențiile trupelor Rebit la um, frontiera Turciei și s-a dovedit astfel că statele membre sunt gata să ajute celelalte state membre care au nevoie de ajutor. Trebuie de asemenea să întărim cooperarea cu autoritățile naționale în ceea ce privește supravegherea frontierelor și asta este uh, scopul sistemului Eurosur care a fost uh, dezvoltat în 2008 și Comisia uh, va prezenta o propunere legislativă în acest sens în acest an. Putem arăta solidaritate și prin intermediul solidarității financiare. Există un uh, program cadru în acest an care ia în considerare gestionarea uh, fluxurilor migratorii și avem uh, mecanismul financiar de îmbunătățire a acestui management la nivel european, întărind solidaritatea între statele membre. Sigur că acum suntem într-un proces larg de consultare, trebuie să respectăm constrângerile bugetare, dar puteți conta pe mine să mă asigur că vor exista fonduri în acest acest sens și în viitor acele state membre care sunt expuse cel mai mult fluxurilor migratorii și care uh, se află la frontierele externe ale Uniunii Europene trebuie să primească compensații financiare adecvate pentru sarcinile pe care le asumă în interesul spațiului Schengen în ansamblul său. Printr-o împărțire a sarcinilor și a greutăților, uh, printr-un sprijin acordat statelor afectate de fluxuri migratorii, trebuie să uh, includem aici și mecanismul de protecție internațională și modul în care acesta va fi aplicat va depinde de Consiliu și de voința statelor membre, pentru că statele membre nu au sprijinit încă, nu și-au exprimat încă sprijinul față de o astfel de abordare în mod general proiectul pilot uh, uh, poate proiectul pilot care a fost deja organizat uh, în ceea ce privește acordarea de protecție internațională în Malta poate fi eventual extins și la alte state membre. Acum o lună a avut loc o conferință pe această temă și eh, trebuie să vă spun că statele membre i ările asociate au, eh, i au oferit sprijinul i sperăm că sprijinul se va, se va întări pe viitor. Uh, mulțumesc acestor țări și sper că vor putea contribui și pe viitor la întărirea solidarității. Îmi cer scuze că am fost atât de detaliată, dar trebuia să abordez aceste aspecte foarte variate. Domnul Papa Nicolau și apoi domnul Lavia. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Mulțumesc, doamnă comisar. Și trebuie să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră Cred că Parlamentul este de acord cu dumneavoastră și aceleași concluzii au fost extrase și în discuțiile de mai devreme privind aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen, dar știți că problema este în Consiliu, acolo trebuie să fie obținută unanimitatea față de Bulgaria și România. Ați vorbit despre încredere, da, încrederea trebuie să fie construită în mod permanent, dar Danemarca este oare de acord și ea cu această viziune, având în vedere deciziile pe care le-a luat această țară? Ați luat o poziție și față de mecanismul um, care trebuie implementat, dar mă întreb dacă acest mecanism poate întări cu adevărat încrederea. Vă reamintesc că articolul 23 din acordul Schengen prevede uh, stabilirea unor controale punctuale în situații specifice, excepționale și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Domnul Lavia. Signor comisar. Mulțumesc, domn... doamnă comisar. Comisia Europeană până luna următoare va trebui să formuleze propunerea pentru nou cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Care acțiuni pe lângă Frontex, la care v-ați referit deja, intenționează să finanțeze Comisia Europeană pentru a susține statele membre care sunt cele mai afectate de cererile de azil și mai ales pentru a preveni pe viitor accentuarea fluxurilor migratorii de tip economic. Deci, cu alte cuvinte, ce acțiuni dorește Comisia să financeze prin politica de vecinătate la Marea Mediterană ca să prevenim uh, importante fluxuri migratorii în următoarele luni și chiar ani. Uh, Mulțumesc. Sigur că încrederea nu poate fi ceva comandat, ea trebuie să fie meritată, trebuie să fie câștigată și putem uh, să încercăm să îmbunătățim încrederea între statele membre printr-o guvernanță mai viguroasă a, a acordului Schengen, asigurându-ne că uh, evaluăm nu printr-un sistem de tip peer review, ci printr-un sistem independent uh, cu implicarea nivelului comunitar pentru a identifica cât mai timpuriu toate punctele slabe și trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele la dispoziție pentru a asista statele membre care sunt în dificultate și numai așa putem întări încrederea. Către celălalt uh, deputat, da, într-adevăr, negociem acum uh, cadrul și nu pot să vă dau niciun fel de cifre, însă astăzi încercăm să întărim independența și resursele Frontex. De asemenea, încercăm să facilităm accesul statelor membre la diferitele fonduri uh, printr-o simplificare a procedurilor, fie că este vorba despre integrare, despre gestionarea frontierelor, despre solicitanții de azil. De asemenea, sunt luați în calcul și migranții care au nevoie de protecție internațională. Suntem în negocieri uh, între Parlament și Consiliu pentru a avea un program în acest domeniu și Comisia Europeană poate analiza eventuale posibilități de finanțare a acestui proces. Și de asemenea, cu privire la vecinii noștri uh, din spațiul mediteranean. Uh, din punct de vedere al parteneriatelor încheiate, analizăm toate aspectele juridice și de uh, protecție legate de migrație. Există voință politică, este nevoie însă de mai multă voință politică, de resurse suplimentare și mă voi asigura că acestea vor fi disponibile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ajungem la întrebarea numărul 9, domnul Poselt, despre Kosovo. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, domnule Poselt. Comisia monitorizează constant, la ora actuală, toate etapele îndeplinite de autoritățile kosovare pentru a se îndeplini condițiile pentru demararea dialogului privind liberalizarea vizelor. Mai sunt două chestiuni uh, nerezolvate, o readmisie sănătoasă și politici de integrare care să respecte standardele UE. Implementarea, deci, a acordului privind readmisia și a acordurilor bilaterale cu statele membre trebuie să continue în mod pozitiv. Au avut loc două misiuni de evaluare în Kosovo anul trecut, pentru una dintre ele în iunie, pentru a evalua procesul de reintegrare. S-au făcut mari progrese, însă mai sunt multe de făcut. Suntem în dialog cu guvernul din Kosovo pentru a ajuta să pună la punct ultimele detalii. Trebuie să se facă progrese și la nivel municipal. Primim uh, informații actualizate în mod regulat din Kosovo, mă întâlnesc cu miniștrii responsabili și după ce vor fi puse la punct toate aceste elemente, vom trimite o nouă misiune care să meargă la fața locului și să vadă ce măsuri pot fi luate ca să se deschidă dialogul privind liberalizarea vizelor. Nu am ajuns încă acolo unde ne dorim, dar s-au făcut mari progrese în Kosovo și cooperăm strâns cu guvernul pentru a-i susține și a-i ajuta. Mulțumesc, domnule Poselt, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, în primul rând pentru acest răspuns excelent. Credeți că ar fi plauzibil ca această misiune să poată mer merge în Kosovo chiar anul acesta sau uh, uh, vă puteți chiar gândi la o dată clară? Eu cred că este important ca această țară atât de mică pe care o susține masiv să poată oferi tinerilor săi posibilitatea să cunoască Europa. Eu cred că este contraproductiv să-i închidem pe cetățenii din Kosovo. Sunteți pentru dumneavoastră, pentru deschiderea frontierelor? Vi se pare realist să meargă această misiune acolo, de exemplu, sub președinția poloneză? Mulțumesc, da, domnule Poselt. Vă împărtășesc ambiția de a face tot ce putem pentru ca Kosovo să nu devină o insulă izolată în această regiune, în care noi încercăm să îndepărtăm una câte una barierele din calea vizelor. Nu vrem să abandonăm Kosovo, însă calendarul depinde de guvernul din Kosovo. Noi colaborăm cu ei și uh, de îndată ce ne vor spune că au îndeplinit toate condițiile noastre, noi vom trimite misiunea. Depinde de ei. Noi nu avem un calendar. Vom merge când se vor constata progrese rezonabile. Mulțumesc! Trecem acum la întrebarea 10 a domnului Mitchell. Combaterea utilizării internetului de către infractori. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Stimați membri, Uh, infracțiunile pe internet uh, sunt o amenințare din ce în ce mai serioasă și uh, crima organizată se implică din ce în ce mai mult în activități infracționale în spațiul internetului. Deci Comisia are inițiative ca să îmbunătățească securitatea pe internet și ca să prevină infracțiunile pe net. Obiective specifice și foi de parcurs au fost stabilite, agenda digitală europeană, avem strategia europeană de securitate pe internet și în această strategie infracțiunile uh, informatice sunt una din prioritățile uh, noastre, deci mă refer sigur la combaterea acesteia. Anul trecut avut și două propuneri de lege, una luna martie, o directivă privitoare la exploatarea copiilor pe internet știu că acum este negociată și de asemenea o propunere pentru directivă în privința atacurilor uh, pe internet care a fost uh, lansată în septembrie și este negociată cu Consiliul. Știu că se fac progrese importante aici. Sigur că încercăm să adoptăm legislație europeană, mai ales când am văzut ce se întâmplă în statele membre cu amenințările, uh, cu atacuri pe internet și să uh, pedepsim utilizarea unor instrumente prin care acționează acești infractori pe internet. Eh, sigur că cooperăm cu partenerii internaționali. Aici avem un grup de lucru cu Statele Unite, care a fost înființat în noiembrie anului trecut. Eh, am avut o serie de întâlniri la nivel de experți și vă vom informa în legătură cu progresele la următorul summit cu Statele Unite din noiembrie în acest an. Intenționăm să înființăm un centru eh, informatic pentru a coordona la nivel central eforturile Uh, din diversele statele membre. Criminalitatea, infracțiunile pe internet sunt influențate, sigur, de cuceririle tehnologice uh, și sigur că asta îngreunează și uh, capacitatea legii de a le contracara. De aceea trebuie ca sistemele noastre să fie coordonate, să punem informațiile în comun, să avem întotdeauna sistemele aduse la zi dacă sunt uh, motive să credem că mm, grupuri organizate sunt, se află în spatele infracțiunilor de pe internet din ce în ce mai mult, ar trebui să aplicăm uh, măsurile uh, respective și, mă rog, care se aplică în lumea reală și în uh, legătură cu infracțiunile pe internet. În urmă cu 10 ani a fost semnată Convenția de la Budapesta împotriva uh, infracțiunilor pe internet. Dar iată că la 10 ani de la acea dată nu au ratificat toate statele membre și sperăm că la a 10 aniversare vom reuși ca toate statele membre să uh, o ratifice, ca să putem combate eficient aceste infracțiuni. Mulțumesc, domnul Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne comisar, pentru replică. Eu înțeleg că unii au adevărate afaceri infracționale pe internet cu trafic de droguri, trafic de ființe umane, prostituție, trafic de arme și așa mai departe, chiar asasinate, furturi, fraude, jaf armat. This has all been done on Facebook and deci, uh, din ce în ce mai mult se întâmplă aceste lucruri pe internet, dar eu, eu cred că ar fi posibil ca, ca pentru Europol și pentru furnizorii de servicii internet să identifice pe unii din acești uh, făptași. Ca aici, aceștia să nu se mai creadă de nepedepsit, pentru că cu atât se cred ei mai uh, uh imuni, cu atât numărul lor va crește mai mult. Deci sper ca uh, și Comisia să poată avea măsuri specifice pentru o reacție coordonată. Mulțumesc, acum doamna Țicău. Seconds

Mulțumesc. Mulțumesc. Da, într-adevăr, sigur că infracțiunile din lumea reală sunt comise acum și pe internet. Dar există și noi tipuri de infracțiuni facilitate de internet, cum ar fi furtul identității sau al controlor bancare și așa mai departe. Dar fiți siguri că noi monitorizăm situația îndeaproape. Europol în ultima vreme, iată, a reușit să uh, identifice unele din aceste benzi uh, organizate care uh, lucrează la modul transfrontalier cu trafic de droguri și de copii. Deci există mulți experți la Europol care se ocupă de aceste probleme. Sigur, trebuie să facem mai multe, însă conectăm centrele de alarmă existente în Uniunea Europeană, să punem în comun statistici, informații și să conlucrăm mai bine și cu companiile private ca să încercăm să găsim soluțiile necesare ca să contracarăm aceste infracțiuni. De asemenea, planificăm să facem și un studiu de fezabilitate pentru înființarea unui centru informatic european până în 2013 ca să funcționeze ca un centru de alarmă și ca să susțină uh, autoritățile la, care operează la nivel național. Deci monitorizăm atent situația și sunt convinsă că Europol cu autoritățile naționale uh, fac tot ce le stă în puteri pentru a combate uh, aceste forme de infracțiuni. Mulțumesc! Acum uh, am ajuns la întrebare, întrebările 11 și 12 de uh, doamna Ladford și doamna Copa. Evaluările Schengen și posibilul mecanism de suspendare și punerea în aplicare a acordului Schengen. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi uh, aborda întrebările, cele două întrebări în același timp. Mă voi referi la provocarea de a menține și de a dezvolta acordul Schengen în contextul actual. Uh, și aici uh, fac legătura și cu întrebarea ridicată de domnul uh, Papa Nicolau, pentru că trebuie să reținem aceleași elemente de context. Doamna Latford uh, s-a exprimat asupra posibilității îmbunătății aplicării mecanismului de suspendare și a cerut uh, Comisiei să um, lanseze întâi procedurile privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor membre care încalcă normele Schengen. Uh, încălcarea regulilor Schengen uh, nu poate fi tolerată, dar una nu exclude pe cealaltă. În același timp dorim să avem și o abordare paralelă. Noi suntem gardienii legislației europene și Comisia trebuie trebuie să se asigure că regulile Schengen sunt aplicate și respectate de toată lumea. Ca urmare, trebuie să ne axăm pe legislația actuală și cred că aceasta acoperă o mare majoritate a situațiilor care, se pot, um, care pot apărea. Comisia trebuie să se consulte cu statele membre vizate de respectivele situații pentru a vedea uh, ce recomandări trebuie emise și pentru a asigura o aplicare corectă a legislației europene. În acest sens, Comisia este pregătită să uh, utilizeze toate mijloacele necesare, inclusiv lansarea procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar atunci când acest lucru este necesar necesar. Însă măsurile de asistență și de corectare ar trebui să evite genul acesta de mm, proceduri. Există mm, negocieri în prezent între Parlament, Comisie și Consiliu pentru elaborarea unui sistem mai eficient de evaluare a Schengen și încercăm să vedem modul în care putem completa acest mecanism de evaluare pentru a construi acea încredere reciprocă și pentru a asigura aplicarea regulilor. În ceea ce privește planurile guvernului danez de reintroducere a controlelor la frontieră, așa cum a spus doamna Copa, știți că președintele Comisiei a scris imediat primului ministru danez arătând că uh, această Că, că, Comisia are îndoieli despre uh, conformitatea acestor măsuri propuse de guvernul danez cu legislația europeană. Uh, un stat nu poate să aplice un uh, control sistematic al circulației persoanelor și uh, bunurilor fără să încalce legislația europeană. Și uh, rămâne acum să decidem care vor fi acțiunile ulterioare. Doamna Copa întreabă dacă Comisia va uh, propune o revizuire uh, a responsabilității exclusive a statului uh, de primă intrare. Dacă o persoană este identificată în situație ilegală um, pe teritoriul european, aceasta va fi returnată către statul prin care a intrat. Uh, acesta este regulamentul de la Dublin, care prevede că um, care nu este un instrument pentru a răspunde uh, la provocările ridicate de imigrația ilegală. În ceea ce privește revizuirea mm, regulamentului de la Dublin, e bine, acest principiu rămâne neatins. Parlamentul European și-a exprimat sprijinul față de acest um, lucru prin uh, propunerea sa din, mai 2009, din mai 2009 și prin votul din Comisia Libe de anul trecut. Acum, doamna. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că pot să vă aud din nou întărind importanța acordului Schengen, însă sunt îngrijorată că impresia lăsată, de exemplu, un articol din Financial Times spunea că Schengen și zona euro se dezintegrează. Ei bine, oamenii au înțeles greșit că cumva Comisia este foarte mm, relaxată față de această reintroducere a controlelor la frontierele interne și mi-e teamă că dacă Comisia pune accentul pe drepturile instituționale, e bine, atunci nu se va mai um, evidenția uh, implicarea sa în practică în acest gen de proceduri. Uh, înțeleg că nu eram la curent cu scrisoarea pe care a transmis-o președintele Comisiei către guvernul de la Copenhaga, doamna Copa. Mulțumesc, doamnă comisar, ați prezentat un răspuns deosebit de clar. Vă mulțumesc pentru că ați făcut referire și la o altă uh, problemă legată de repartizarea uh, imigranților în funcție de populația diferitelor state membre. Trebuie să vă spun că țări ca Grecia, care au frontierele, care dețin frontierele externe ale Uniunii Europene și care primesc aproximativ 90% din imigranții care vin pe teritoriul european, ei bine, pentru acestea regulamentul Dublin 2 nu mai este acceptabil. Populația, cetățenii noștri nu mai pot suporta uh, situația actuală, nu mai pot face față uh, implicaiilor acestui regulament care trebuie să fie revizuit, mai ales având în vedere ultimele mm, evoluii. Domnul Papa Nicolau, ați uh, subliniat mai devreme, doamnă comisar, noțiunea de solidaritate, de repartizare egală a uh, mm, sarcinilor și ați spus că trebuie luate măsuri pentru reinstalarea refugiaților din state terțe. Există proiecte legate de reinstalarea internă a acestor persoane și în ceea ce privește eh, regulamentul Dublin 2, pentru a completa ceea ce a spus doamna Copa, Franța a eh, suspendat returnarea către Grecia, la fel și Germania. Curtea Drepturilor Omului ne-a condamnat eh, pentru mai multe elemente care decurg inclusiv din Dublin 2 și atunci ce mai trebuie să se întâmple pentru ca toată lumea să înțeleagă că este necesar să se revizuiască acest uh, regulament? Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău dacă există această impresie falsă asupra viziunii Comisiei privind Schengen. Uh, nu am făcut decât să susțin Schengen în uh, ultima lună și am subliniat cât este de important uh, pentru Uniunea Europeană și faptul că trebuie întărit și nu slăbit. Am analizat cu mare seriozitate toate rapoartele privind suspendarea Schengen și suntem angajați într-un dialog cu Italia, Franța și Danemarca pentru a clarifica ce s-a făcut exact, ce se propune să se facă și care este conformitatea față de regulile Schengen sau lipsa de conformitate. De asemenea, analizăm modul în care putem întări evaluarea Schengen pentru a putea să ne asigurăm că sistemul actual de peer review uh, poate fi înlocuit cu ceva care să fie realizat la nivel european cu o creștere a implicării Parlamentului European. Avem nevoie de mai multe instrumente pentru a asista statele membre, avem nevoie de niște linii directoare mai bune și de niște clarificări care să arate în ce situații excepționale poate fi aplicată suspendarea pentru a evita acțiunile unilaterale care pun sistemul în pericol. Deci trebuie să fiți sigură că Vom face tot ce este posibil pentru a întări Schengen și avem nevoie de o implicare europeană mai puternică și nici de cum mai slabă. Regulamentul Dublin sigur că are o legătură cu asta, dar este un proces paralel și face parte din negocierile care au loc pe pachetul privind azilul, care este în curs la Parlamentul European și la Consiliu. Comisia a propus introducerea. Ei bine, păstrarea responsabilității la prima țară de intrare, dar și reintroducerea unui mecanism de urgență pentru a lua în calcul Uh, circumstanțele speciale în care acest mecanism poate fi suspendat. Este o temă destul de controversată în statele membre. Foarte puține susțin acest mecanism de urgență. Este una din părțile cele mai dificile din negocierea pe pachetul privind azilul. Și atunci soluția pentru problema Greciei nu este asta. Soluția pentru Grecia este ca în paralel cu implementarea sistemului de azil în ansamblul Uniunii Europene, ceea ce ar însemna o împărțire a sarcinilor dacă toate statele statele membre au acest sistem, deci toate pot primi solicitanți de azil, e bine, deci obiectivul este de a continua cu acțiunile care fac parte din planul de acțiuni din Grecia, susținut de Comisie, pentru că și Comisia și statele membre susțin Grecia cu fonduri foarte importante, cu expertiză, cu administratori care sunt acolo pentru a construi sistemul de care este nevoie și care trebuie să fie conform cu legislația europeană. S-au făcut foarte multe lucruri, dar mai este nevoie de multe lucruri. Și acest lucru este în paralel cu negocierile pe pachetul privind azilul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă comisar pentru răspunsurile dumneavoastră din această țară și acum ajungem la o întrebare adresată domnului Andor și avem uh, în principiu 20 de minute pentru fiecare comisar. Probabil că nu vom reuși să acoperim toate întrebările. Prima întrebare adresată domnului Andor este întrebarea numărul 13, ridicată de Frederic Derden privind viitorul Fondului European de Ajustare la Globalizare. Domnule comisar, aveți uh, cuvântul. Domnul Derden este um, înlocuit de doamna Berens. Uh, Mulțumesc. Mă bucură interesul pe care l arătați față de Fondul European de Ajustare la Globalizare. Anul acesta va fi crucial pentru viitorul acestui fond, deoarece Comisia intenționează să facă o propunere privind regulile ce guvernează acest fond și funcționarea sa pentru următoarea perioadă. În, urmă, în ultimele luni, Comisia a desfășurat consultări împreună cu cei mai importanți uh, actori afectați de acest fond. Și am examinat și raportul excelent al Parlamentului privind FEG, raportul domnului Portaș de acum câteva luni. Pe baza experienței câștigate în legătură cu acest fond și a celor aflate la consultări, sperăm să putem ameliora în mod semnificativ acest fond după 2013 prin propunerile noastre și să rezolvăm două probleme legate de mecanismul de finanțare. În primul rând, perioada cât durează să se acorde o contribuție după depunerea cererii. Foarte mult timp din această perioadă este ocupat de evaluarea cererii. Comisia dorește să clarifice și să simplifice informațiile pe care trebuie să le furnizeze statele membre pentru a demonstra că cererile sunt eligibile. Însă foarte mult timp este consumat și de nevoia de a uh, susține prin probe fiecare cerere și intervenția autorității bugetare de asemenea. Astfel se uh, dăunează lucrătorilor, pentru că statele membre nu doresc să financeze formarea și asistența pentru găsirea unui nou loc de muncă. Numărul de cereri depuse la acest fond și suma globală care a fost cerută au crescut ambele foarte mult în ultimii doi ani. Astfel a devenit din ce în ce mai dificil să se identifice marje suficiente din care să se uh, financeze contribuțiile, ceea ce este o problemă. Pentru că uh, Comisia a trebuit să amâne pentru prima dată în 2011 niște plăți pentru că nu s-au găsit destul de repede credite de plată necesare. Cred că veți fi de acord că acest lucru nu îi ajută pe lucrătorii disponibilizați și care au nevoie rapid de asistență. Trebuie să găsim soluții și să finanțăm acest fond pentru îndeplinirea obiectivelor. La ora actuală sunt mai multe opțiuni în discuție. De exemplu, fondul acesta ar putea sau nu să facă parte din Fondul Social European și să aibă propriul său buget sau nu. Comisia nu a luat încă o decizie în legătură cu cea mai bună soluție, însă intenționează să facă o propunere în toamnă în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare și viitorul acestuia, ținând cont de interesele lucrătorilor. Aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, Trei întrebări suplimentare, doamna Berez, în primul rând. Mulțumesc. În numele domnului Darden, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru răspuns. Noi vom susține cu siguranță toate inițiativele care vor permite accelerarea procedurilor de ajutare a lucrătorilor care suferă din cauza disponibilizării pe motive de globalizare sau de criză. Însă doream să vă atragem atenția asupra a două puncte dificile. În primul rând, Caracterul de susținere pentru lucrător trebuie să rămână prioritar. Prin revizuirea procedurilor, ne opunem la ideea ca FEG să devină doar un instrument printre atâtea altele, cum s-a întâmplat cu politica de coeziune. Pentru că toate fondurile europene vor deveni atunci uh, destinate politicii de coeziune. Noi să avem uh, obiective specifice și trebuie să finanțăm instrumente printre care Fondul European de Ajustare la Globalizare. Gestionarea fondului trebuie să fie conectată cu alți comisari care au o influență în acest domeniu, fie că e vorba de competiție, fie că e vorba de politica industrială. Mulțumesc, domnul Ciuntis are cuvântul. Στις αρχές του χρόνου, σε σχετική... Mulțumesc, domnule președinte. La începutul anului s-a pus întrebarea dacă Grecia a depus o cerere pentru activarea acestui fond de ajustare la globalizare. Uh, întrebarea aceasta v-a fost adresată și ați spus nu. Uh, și populația din Grecia a avut foarte mult de suferit. După șase luni vreau să vă întreb din nou, țara mea a depus o cerere pentru activare a FEG pentru susținerea tuturor celor care suferă de consecințele globalizării. Dacă aveți la dispoziție această informație, vă rog să-mi spuneți dacă planul a fost adoptat și dacă nu, să-mi explicați de ce. Doamna Harkin. Um, da, domnule președinte, am și o întrebare. Aveam uh, o întrebare la care nu vom mai ajunge. Era vorba despre fuzionarea FEC și a Fondului Social European. Dacă puteți să răspundeți acum, vă rog să-mi spuneți, și dacă ar avea loc această fuziune, ar crește uh, alocațiile bugetare, alocările bugetare, mă scuzați, pentru aceste fonduri? cu și ce ar fi să încurajați statele membre ca de îndată ce depun o cerere către FEG să înceapă chiar ele să pună în practic măsurile pe care le-au uh, cerut, astfel ne vom asigura că lucrătorii nu stau să aștepte să primească bani de la fond. Vă mulțumesc! Uh, Domnule președinte, în această discuție se confirmă obiectivele Comisiei din cadrul acestui exercițiu de uh, trecere a Fondului European de Ajustare la Globalizare în următoarele perspective financiare ca un instrument mai puternic pentru susținerea lucrătorilor care sunt disponibilizați. Cred că această poziție este susținută și de faptul că în perioada următoare uh, acest subiect va rămâne pe ordinea de zi în majoritatea statelor membre și probabil că li se va părea foarte util să beneficieze de un instrument de nivel european foarte eficient și rapid pentru susținerea lucrătorilor care deodată nu mai au un loc de muncă. După cum v-am mai spus, mai sunt și alte probleme de exemplu, relația dintre FEG și FSE. După cum știți, FEG se implementează prin uh, un management uh, partajat și Fondul Social European nu este la ora actuală compatibil cu obiectivele FEG. Indiferent de formatul pe care îl vom găsi, cred că această chestiune a gestionării va fi foarte importantă pentru a uh, ajunge la un acord final. Mă refer aici la nevoia de a avea un fond separat și nevoia de a se acorda mai ales atenție vitezei cu care se răspunde cererilor. Chiar și acum și probabil că și pe viitor, diferite state membre vor uh, constata că este posibil să se financeze programe eligibile și din FEG și din FSE și că există o marjă de manevră. Însă important este să uh, rămână FEG disponibil pentru toate statele membre în caz că este nevoie să se răspundă rapid la o criză. A doua întrebare se referea la dificultatea definirii eligibilității în cadrul regulamentului actual. Și noi examinăm această chestiune pentru a ajunge la un nivel sporit de claritate. Trebuie însă să spun că la ora actuală lucrăm pur și simplu pentru a prelungi regulamentul temporar până la finele acest, acestei perspective financiare. Mă refer la regulile privind criza și la eficientizarea FEG față de impactul crizei asupra lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem la întrebarea 14 a domnului Ciuntis privind contractele colective de muncă. Domnule Elwood, ce doriți? Can you indicate many... Domnule președinte, poți să ne, puteți să ne spuneți câte întrebări își vor găsi răspunsul în seara asta? Președintele a spus că avem 20 de minute pentru fiecare comisar. Ceea ce probabil înseamnă că vom ajunge până la întrebarea 15 a doamnei Blinkeviciute. Bun, acum întrebarea 14, după cum spuneam. Uh, comisia e conștientă că criza din Grecia are un cost uh, social foarte ridicat. Însă acesta este mai ales rezultatul unor dezechilibre financiare, uh, dezechilibre în competitivitate, dificultăți financiare și așa mai departe. Și trebuie să rezolvăm problemele, nu să le exacerbăm. Da, într-adevăr există acest memorandum și unii spun că acesta nu uh, respectă principiul subsidiarității prevăzut în tratat. Eu nu cred că este adevărat. Măsurile cuprinse în memorandum, de fapt, au fost gândite în strânsă cooperare cu guvernul grec și au fost aprobate de uh, Parlamentul din Elen. Asta înseamnă că se respectă principiul subsidiarității. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene mă susține. Articolul 28 a cartei spune că lucrătorii sau organizațiile acestora, în conformitate cu legile naționale și uh, comunitare, au dreptul să negocieze, negocieze să încheie acorduri colective la uh, nivelul corespunzător și în cazul de conflict de interese să uh, acționeze în justiție ca să-și uh, apere interesele. Însă, articolul 51 al aceleiași carte spune că uh, uh, prevederile cartei se adresează instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii Europene cu respectarea principiului subsidiarității și statelor membre doar când acestea uh, pun în aplicare legea comunitară. Deci nu se spune, nu se știe ce se întâmplă când acordurile sunt încheiate la niveluri diferite și nu se spune nimic uh, despre posibilitatea de a extinde acordurile colective, astfel încât aceste probleme cad în sarcina autorităților naționale. Și, bine, sigur, sperăm ca autoritățile uh, elene să aplice toate acordurile și legile uh, care intră în joc în acest caz. Sper că uh, am uh, răspuns cum se cuvine uh, întrebării și sper că v-am și convins că măsurile fiscale, financiare, structurale din memorandum sunt vitale pentru ca Grecia să reușească să iasă din criză. Deși nu știu dacă întotdeauna se va reuși respectarea principiului subsidiarității. Mulțumesc și acum domnul Șuntis. Încă 30 de secunde pentru întrebare suplimentar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Regret uh, să spun că răspunsul dumneavoastră nu a fost destul de clar. E aproximativ același răspuns cu cel pe care l-am primit uh, la întrebarea mea în scris. Dacă Comisia crede că regimul convențiilor colective ține de dreptul național, atunci, în acest caz, întreb dacă nu v-ați încălcat rolul pe care trebuie să-l jucați, uh, așa cum scrie la tratat, solicitând ca regimul uh, acesta colectiv să fie eliminat. Și oricum sindicatele europene nu acceptă interpretarea pe care ne-ați expus aici. Au denunțat-o, au denunțat poziția noastră. Cine solicită eliminarea convențiilor colective? Dumneavoastră? sau, uh, cei, sau bancherii care uh, împrumută banii? Mr. Andor. Domnul Andor. Intervenție fără microfon. In, uh, much of the... Da. Uh, în uh, ce privește convențiile din diversele state membre, lucrurile sunt uh, diferite de o situație de urgență. În general, lucrurile se rezolvă prin politici dezvoltate în comun de Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional uh, și guvernele statelor membre. Da, sigur că uh, există încă semne de întrebare, mai ales cele ridicate de așa numitul pact Euro Plus. În ultimele săptămâni au existat discuții în legătură cu conexiunea dintre dialogul social și guvernarea cu partenerii sociali, inclusiv cu Uniunea Europeană a Sindicatelor. Uh, Confederația Europeană a Sindicatelor, mă scuzați. Sigur, uh, discuția este deschisă, nu s-a răspuns tuturor întrebărilor, nici n-am, nici n-am afirmat asta și tocmai de aceea am luat inițiativa de a organiza o conferință în legătură cu situația lucrătorilor în Uniunea Europeană, unde se vor implica, desigur, partenerii sociali și uh, toți actorii uh, implicați, uh, importanți din domeniu în luna septembrie și sper că vom reuși să găsim atunci și răspunsurile potrivite. Mulțumesc! Ultima întrebare, numărul 15 a, a doamnei Blinkevici Iute. Poate, domnul comisar poate să fie succint și, și replicile la replică să fie la fel de subcinte. V-aș mulțumi. Deci numărul 15. Domnule președinte, stimați membri, libertatea de circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental al Uniunii Europene împreună cu libertatea de mișcare a persoanelor, bunurilor și capitalurilor. Este un pilon al tradiției europene din ultimii 50 de ani. Este, există aici și o dimensiune socială extrem de importantă, pentru că aici intră integrarea socială și economică a lucrătorilor europeni migranți și a membrilor familiilor lor în țările gazdă. Cetățenii europeni au libertatea de a se deplasa liber în, pe teritoriul Uniunii Europene pentru scopuri profesionale și drepturile și libertățile familiilor lor sunt protejate. Uh, 2011 marchează uh, sfârșitul restricțiilor uh, um, față de ultimele state care au aderat la Uniunea Europeană, care acum se pot deplasa și pot lucra uh, liber în Uniunea Europeană. Este vorba despre statele care au aderat în 2004. De asemenea, în momentul în care a doua fază va expira, acest regim se va aplica și uh, României și Bulgariei după 31 decembrie 2011. Astfel, cetățenii europeni pot profita de o libertate fundamentală um, în Uniunea Europeană, care deschide oportunități deosebit de importante pentru uh, persoane care pot să circule în funcție de uh, locul de muncă pe care și-l doresc. Libera circulație a lucrătorilor este importantă, știu, și pentru Parlamentul European. Comisia a salutat raportul din proprie inițiativă uh, privind uh, promovarea liberei circulații a lucrătorilor și, par, și urmărește lucrările comisiilor parlamentare cu deosebit interes. Dar suntem de asemenea conștienți că majoritatea cetățenilor europeni consideră că există în continuare prea multe procese, prea multe obstacole, îmi cer scuze, pentru a merge să lucreze în alte state membre, în ciuda oportunităților legislative. Uh, noua strategie privind piața unică arată că chiar dacă libera circulație a lucrătorilor este un succes din punct de vedere juridic, este uh, Uh, cea mai puțin utilizată dintre, din cele patru libertăți aduse de piața unică. Avem nevoie de o mm, implementare mai eficientă. Aplicarea dreptului de liberă circulație uh, trebuie să fie mm, um, scutită de orice discriminare pentru a ne asigura că acest gen de drepturi sunt protejate. Serviciile Comisiei evaluează legislația europeană privind libera circulație a lucrătorilor și mai ales regulamentul numărul 1612 68 um, și analizează posibilitățile de extindere a actelor juridice, eventual printr-o, prin prezentarea unei inițiative în 2012. Raportul uh, Parlamentului European vine la momentul potrivit și poate să contribuie la îmbunătățirea liberei circulației a lucrătorilor și uh, la luarea, la întreprinderea de acțiuni în acest domeniu. Doamnă Blinkeviciute, aveți 30 de secunde pentru a vă completa uh, întrebarea și domnul, Andor, domnul comisar este invitat să fie cât mai succint. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. Așteptăm regulamentul îmbunătățit așadar din partea Comisiei pentru anul viitor. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre următorul lucru. Comisia nu ar trebui să evalueze și aspectele negative ale liberei circulații a lucrătorilor, de exemplu. Foarte mulți lucrători și-au părăsit țara. Era vorba de lucrători calificați, instruiți și și-au părăsit țara pentru a lucra în alte state membre. Considerați că trebuie creat un fond pentru compensarea țărilor care au format, i-au pregătit pe acești lucrători și care și-au pierdut forța de muncă calificată? Mulțumesc! Um, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este o întrebare pertinentă și în uh, perioada actuală au avut loc multe discuții în contextul zilei de 1 mai și am abordat acest subiect cu ministrii uh, muncii din statele baltice și, într-adevăr, am analizat împreună modul în care libera circulație al ar putea duce și la o anumită tensiune în sensul în care afectează anumite meserii, uh, nu duce la un fenomen uh, complex, ci la un fenomen care este unilateral. Dacă se observă acest gen de tendințe, ei bine, guvernele statelor membre trebuie să dezvolte strategiile adecvate privind formarea, uh, salarizarea, oportunitățile de carieră uh, Mă gândesc aici la medici uh, care au fost centrul acestei discuții și la profesia medicală în general, pentru care trebuie facilitată o dezvoltare pozitivă. Vom continua să monitorizăm această problemă și să o discutăm cu guvernele din statele membre implicate, așa cum am făcut și până acum. Mulțumesc. Celelalte întrebări vor fi răspunse vor fi um, abordate în scris. Acum întrebarea numărul 19 pentru domnul comisar Han, realocarea resurselor financiare din fondurile regionale și de coeziune. Domnul comisar are cuvântul dacă este gata să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că trebuie să spunem din capul locului că din fondul struct fondurile structurale pentru 2007-2013 în cadrul celor 400 și ceva de programe operaționale, creditele au fost alocate, respectiv la nivelul regiunilor și al statelor membre. Există acorduri în acest sens și la începutul unui astfel de proces se stabilesc programe pentru perioada respectivă împreună cu regiunile și cu statele membre și atunci se uh, determină creditele financiare care sunt destinate ținându-se cont de gestiunea partajată a fondului statele membre și sau regiunile sunt uh, responsabile de implementarea programelor pe teren și sunt responsabile și de bugetele proiectelor, de implementarea lor și de control cel puțin la primul nivel. La începutul acestei perioade s-a vorbit despre eficiența energetică și despre energiile regenerabile. Este vorba aici de priorități ale politicii regionale. Aceste elemente sunt luate în considerare în cele 400 de programe vizate. Și în baza acestor acorduri, împreună cu regiunile, împreună cu statele membre, un buget de 9,2 miliarde de euro a fost alocat pentru energiile regenerabile pentru a se ameliora eficiența energetică și tocmai printr-o decizie a Parlamentului și a Consiliului din 2009 am uh, oferit posibilitatea ca până la 4% din creditele din Fondul de Dezvoltare Regională să fie rezervate pentru măsuri de eficiență energetică pentru ameliorarea, desigur, a acesteia și e vorba aici de eficiența energetică a clădirilor. Peste jumătate din statele membre au profitat de această ocazie și trebuie să vă spun că Franța aici merită să fie dată exemplu. Vă mulțumesc! Da, domnule comisar, aș vrea să vă repet întrebarea mea. Este Comisia dispusă să realoce cel puțin 10% din suma actuală de 51 de miliarde de euro alocată pentru Fondul Regional și de Coeziune? în vederea finanțării inițiale a unor rețele electrice noi în domeniul energiei din surse regenerabile. Ce a spus dumneavoastră e corect, dar nu despre asta e vorba. Spuneți că da, am dat un semnal, da, tragem consecințele accidentului de la Fukushima, da, luăm în serios programul 2020, da, dorim eficiență energetică, trebuie ca electricitatea din nordul Germaniei să fie trimisă în Austria. Aveți experiență în domeniu, sunt convins. Trebuie deci rețele electrice, deci sunteți dispus dumneavoastră personal să vă angajați pentru această finanțare de pornire? Un lucru care a fost decis de predecesorii dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule deputat, să știți că am citit cu mare atenție întrebarea dumneavoastră, de aceea v-am și dat un răspuns foarte precis, pe baza unor reguli care se aplică în cadrul politicii regionale. Și anume, s-au conclus, s-au încheiat, mă scuzați, acorduri cu statele membre și acestea arată că nici Comisia, nici regiunile nu pot să modifice respectivele acorduri. Mie mi-ar plăcea foarte mult ca creditele disponibile astăzi să fie utilizate în acest sens. Eu uh, merg de la o conferință la alta și împărtășesc uh, cuvântul uh, în acest sens, cuvintele bune în acest sens, dar trebuie să ne asigurăm, nu se mai poate schimba destinația fondurilor pentru perioada actuală, trebuie să ne asigurăm că pentru viitoarea perioadă se vor folosi fonduri pentru a ameliora rețeaua energetică din Europa. Acest obiectiv face parte din strategia 2020 și cred că vom avea la dispoziție un buget mai ridicat în acest domeniu, inclusiv în cadrul politicii regionale și împreună cu domnul Oettinger avem intenția de a promova investiții în rețelele uh, electrice și astăzi regiunile au acces la aceste credite și vom avea posibilitatea să progresăm. Dorim să se facă acest lucru, cred că are o importanță strategică mare, dar noi, Comisia Europeană, nu putem modifica unilateral aceste acorduri. Mulțumesc. Întrebarea 20 a doamnei Jensen privind îndeplinirea obiectivelor în domeniul plăților din fondurile structurale. Frau Abgeordnete, ähm, vielen herzlichen Dank äh, für die Frage. Mulțumesc äh, în ce privește rata absorpției, capacitatea absorpției și luarea acestor elemente în considerare când se atribuie, când se alocă fond, fondurile necesare, sumele necesare din fondurile structurale, mă voi referi la faimosul plafon. Există o regulă există o um, eșalonare astfel încât uh, fiecare stat membru beneficiază de o anumită proporție din PIB-ul statului respectiv, care poate fi cheltuit, uh, sumă care poate fi cheltuită pe politici structurale. Și uh, suma anuală nu poate depăși respectivul plafon. În următoarea perioadă e clar că ne vom pune întrebarea dacă acest plafon este justificat sau nu trebuie cumva modificat pentru ca să ajungem la o mai bună rată a absorpției. Cât despre întrebarea dacă programele își îndeplinesc obiectivele, cel de-al cincilea raport ne arată clar că trebuie să examinăm mai de aproape uh, modul în care s-au adus la îndeplinire aceste programe, într-adevăr, și vom uh, consolida, vom, face, vom avea sisteme de monitorizare în următoarea perioadă după 2014. Eu am uh, vorbit adesea în fața dumneavoastră în legătură cu problemele metodologice, cu evaluarea programelor de tip multianual. Aproximativ uh, jumătate din bugetul UE mm, e alocat, e consacrat activităților de timp multianual și uh, Curtea de Conturi mm, examinează punerea lor în aplicare, dar doar într-un an financiar, da, doar pe parcursul unui an financiar. Iată, de aici uh, apar anumite probleme metodologice. Pentru de exemplu, în politicile regionale există trei niveluri diferite de audit unul anual de, efectuat de Curtea de Conturi, ex, există și un audit de prim nivel și de al doilea nivel, deci înseamnă că întotdeauna va exista o anumită rată a erorii. Însă, predecesoarea mea, doamna Hübner, a introdus uh, și v-a prezentat un plan, plan care în curând va intra în vigoare, care prevede posibilitatea ca un uh, directorat general în uh, condiții justificate să întrerupă plățile până la perioada de șase luni. Iată, deja anul trecut a fost utilizat acest instrument mai mult de 15 uh, ori. a existat suspendări ale plăților, care, mă rog, ulterior au fost ridicate, uh, și anume atunci când uh, problemele care apăruseră au fost rezolvate. De asemenea, când ne gândim la rata erorii în politici regionale, trebuie Uh, sau, mă rog, în situația în care plățile uh, se potihnesc, trebuie să ne gândim și la organizarea logistică și la verificările care trebuie făcute zi de zi. Tot, tot ceea ce are de a face cu achizițiile publice e pasibil de a deveni uh, sub, subiect de discordie cu statele membre sau regiunile. Nu e surprinzător că aproximativ 70% din rata erorii provine exact de aici. Împreună cu domnul comisar Barnier am uh, lansat o inițiativă pentru simplificarea procedurilor ca să putem reduce rata erorii. Uh, sigur că încercă, fiecare încearcă să-și facă temele, și vom continua să facem pe viitor. Mulțumesc, doamna Jensen, are cuvântul. Mulțumesc uh, și mulțumim, mulțumesc domnului Han pentru un răspuns excelent, cred eu. Un răspuns care demonstrează că aceste programe sunt luate în serios uh, la comisie. Sigur, există și criza economică, țările au uh, dificultăți în a găsi surse de cofinanțare Uh, comisia să se gândească și ce înseamnă asta pentru viitoarea perioadă de programare. Se pune și problema planificării generale. Oare fondul structural uh, înseamnă dezvoltarea regiunilor cu adevărat? Există, uh, se iau în considerare rezultatele palpabile? Ce se întâmplă cu monitorizarea obținerii obiectivelor? să vedem dacă într-adevăr aceste programe produc dezvoltare. Mulțumesc și acum din nou domnul comisar. Da, mulțumesc. Obiectivul nostru pe următoarea perioadă de programare este de a dispune de, politică, de o politică structurală adaptată la strategia 2020. Asta înseamnă că există obiective centrale, există priorități Uh, care trebuie adaptate și de la caz la caz, de la regiune la regiune, așa încât este ca și cum regiunile, ca și cum regiunile ar fi clienți la un restaurant și ar trebui să-și aleagă dintr-un meniu ce anume le convine. Deci fiecare să-și ia uh, uh, ce le convine. Acum la comisie trebuie să fim uh, realiste, să stabilim obiective cuantificabile, să ne punem de acord în uh, acordul de parteneriat și investiții, astfel încât până la sfârșitul perioadei să putem vedea dacă obiectivele convenite au fost sau nu îndeplinite. Și dacă lucrurile nu stau așa, să vedem și din ce motive nu au fost realizate obiectivele. Dacă problemele sunt interne sau externe și apoi desigur că se pot trage concluziile necesare pentru viitoarea planificare și alocare financiară în următoarea perioadă. Acesta este, aceasta va fi evoluția calitativă pe următoarea uh, perioadă. Mulțumesc, domnul Lavia, văd că nu este în sală, spune președintele. Doamna Țicău, îmi cer scuze ați uh, pus o întrebare care are un răspuns foarte detaliat, uh, dar uh, am depășit timpul și, din păcate, mi-e teamă că vi se va răspunde în scris. Deci cu asta încheiem uh, uh, timpul alocat întrebărilor adresate Comisiei. Mulțumim tuturor, inclusiv interpreților, și uh, ne reîntâlnim mâine.